sunt uh, considerate a fi aprobate. Și acum, conform ordinii de zi, uh, urmează o declarație din partea Consiliului și ale Comisiei în legătură cu summitul ONU privind clima în